bit anyway? Do you know which seat we have? Uh, Is it this yep. one. Yeah, okay. it has right, good, good morning. Um, I think that Bună dimineața, dragi colegi. Nu cred că um, ne-am așezat unde trebuie inițial, microfoanele nu funcționau, dar acum iată că totul este în regulă. Trebuie să adoptăm ordine de zi. Plec de la premisa că toată lumea este de acord cu aceasta. Vă mulțumesc foarte mult. Primul subiect de pe ordinea de zi este raportul meu, dezvăluirea informațiilor nefinanciare și, uh, și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari. Deci îmi dau mie cuvântul pentru a explica ce conține raportul meu. Aduc aminte eurodeputaților că coordonatorii m-au rugat să preiau acest subiect, fiindcă eu uh, am făcut multe raportări pe țară și am primit și mm, Uh, instrucțiunea să fiu cât mai dură. Așa că, ținând cont de acest consens, sper că mă veți ajuta și cu amendamentele în momentul în care trebuie să acoperim anumite lacune sau să venim cu idei noi. Comisia a înaintat această propunere într-un moment mai ciudat. Era vorba despre ratificare. Eram chiar în prag de ratificarea directivei din 2013, uh, care înlocuia directivele din 83 și 78. Despre asta era vorba în propunerea Comisiei și despre amendarea celor acte normative uh, era vorba. Se pare însă că am ajuns să amendăm ceva ce nu mai există, așa că s-a ajuns la niște modificări tehnice pentru a merge mai departe. E vorba de directiva cu privire la contabilitate 2013. Avem cumva senzația că deschidem un dosar care tocmai ce a fost închis, dar vă amintiți poate că am încercat să nu redeschidem cutia Pandorei imediat după ce am găsit un acord, pentru a nu strica echilibrul. Se pare însă că totuși uh, am ajuns exact în același punct, indiferent de eforturile noastre. Ideea comisiei era să vină cu informații adiționale pe care marile societăți uh, să le publice. E vorba de informații cu privire la mediu, uh, societate, respect față de drepturile omului, uh, informații anticorupție și antimită. Dacă nu vin în față cu aceste informații, întreprinderile trebuie să se justifice, să spună de ce nu întâmplă asta, de ce nu se întâmplă asta. Cele trei elemente esențiale din raportul meu se referă, în primul rând, la uh, o planificare a impozitelor agresivă, uh, raportarea țară, de la o țară la alta și uh, informațiile financiare cu privire la raportarea pe fiecare țară. De când cu directiva cu privire la contabilitate, Există un acord și acest acord este cuprins și în concluziile Consiliului din mai. E vorba de extinderea raportării pe țară. Eu nu știu în ce măsură Consiliul a știut exact ce semnează, dar uh, a fost de acord cu acest demers, așa că noi vom continua în aceeași direcție. Am preluat uh, ideea pe care am inclus-o și la directiva cu privire la cerințele de capital 4. Adesea ni se sugerează că raportarea pe țară poate să fie dăunătoare, așa că am introdus o clauză că dacă rolul este unul dăunător, atunci uh, schimbăm totul, nu mai facem demersul public, ci doar unul către autoritățile de impozitare, autoritățile financiare. Rog secretariatul să facă o cercetare și în ceea ce privește temeiul juridic având în vedere că e vorba de taxe și impozite. S-ar putea ca acest raport să fie trimis și altundeva pentru a rămâne în continuare la articolul 114, deci nu doar la autoritățile financiare. Intenția mea este să ne încadrăm perfect în acest articol 114 ca temei. Sunt în continuare deschisă în fața noilor idei, dacă aveți noi propuneri de uh, cum să procedăm. Știu că unii aveți asemenea idei, așa că le absorb cu plăcere. Am uh, amendat capitolul 10 din uh, directiva 2013 cu privire la contabilitate, am uh, definit raportarea pe țară pentru prima dată, fiindcă să știți că chiar nu exista o definiție de fapt. Putem să ne încadrăm într-un temei, e vorba de, ca o alternativă avem declarația pentru corporate governance. Eu am vrut ca informația să fie auditată. Unii spun că dacă introducem totul în raportul anual, atunci acesta va fi supraîncărcat. Păi, până la urmă, acolo se face auditarea, dar, din nou, eu sunt deschisă. Cred că trebuie să existe o garanție, să existe și consecvență la nivelul declarațiilor financiare. Am introdus și responsabilitatea financiară. Nu este un subiect orizontal, ci se referă la instituțiile financiare. Ce stipulez aici? Pentru că sistemul financiar domină economia, până la urmă există un regim special, dincolo de practicile obișnuite antreprenoriale, așa că am introdus acest concept în raport. Deci e vorba de un raport de răspundere specială. Aici trebuie să existe informații cu privire la arbitrajul de reglementare, la pregătirea staffului și uh, obiectivul ultim fiind acela de a îmbunătăți comportamentul corporatist. Am cerut și informații adiționale în ceea ce privește aranjamentele de impozitare ale întreprinderilor europene. Vrem să existe Uh, cât de cât proporționalitate la nivelul măsurilor de reducere a impozitelor, măsuri de care beneficiază marile întreprinderi uh, europene. Pentru că primesc consiliere pe impozitare, primesc derogări, consultanță. Ținem cont și de acțiunile de la G20, G80, G8, mă scuzați, OCDE. Vrem să combatem evaziunea fiscală gravă și paradisurile fiscale. Statele membre, de asemenea, ar trebui să prevadă norme anti-evaziune. Se uh, întâmplă în câteva state din afara Uniunii Europene, Canada, Australia, Hong Kong, uh, SUA și s-a introdus acest regim și în Regatul Unit. Cred că putem să încercăm să-l preluăm. Alte schimbări se referă la domeniul de aplicare și am analizat uh, ce fel de întreprinderi sunt acoperite prin această directivă. Practic e vorba de orice companie europeană cu un număr de 500 de angajați sau mai mult, cu un uh, uh bilanț de 20 de milioane și o cifră de afaceri de 40 de milioane. Nu cred că avem nevoie de acest prag dublu. Orice firmă care ajunge să aibă un bilanț uh, consistent ar trebui să ofere informațiile prevăzute prin această legislație, indiferent de câți angajați are. Cu un asemenea bilanț consistent, poate să aibă un impact uh, în țara în care operează. În ceea ce privește due diligence, apreciez propunerea Comisiei de a exista o abordare flexibilă, exhaustivă. Dar mă gândesc că a trebui ca aceste întreprinderi să și, se și justifice, să spună cum anume au ajuns să uh, implementeze anumite politici. Pentru că am avut scandalul cu carnea de cal și scandalul cu industria textilă din uh, Bangladesh cu acel accident. Și dacă întreprinderile și-ar fi uh, respectat obligațiile în lanțul de aprovizionare, atunci nu s-ar fi ajuns la aceste întâmplări. Eu cred că trebuie să analizăm ce se întâmplă și în lanțul de furnizare. Cu privire la cadrul existent, Comisia face trimitere la cadrele uh, naționale și internaționale marile întreprinderi europene pot să aleagă cum să uh, facă dezvăluirile financiare. Deci nu trebuie să oferim noi un dictat aici, ni se spune. Dar eu cred că întreprinderile ar trebui să se învârte într-un asemenea cadru pentru uh, a putea respecta toate normele impuse de părțile interesate. Acestea sunt ideile mele. Îmi cer scuze pentru amendamentele tehnice. Nu știu cum să ne ocupăm de ele, să facem un compromis uriaș tehnic ca să nu le votăm pe fiecare în parte. Și dacă comisia crede că nu ne-am comportat corect, pot să ne spună asta mai târziu și noi vom corecta totul. Oricum, mai ne străduim. Cam acesta este contextul în care se învârte raportul meu. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Jean-Paul Gozes, mai întâi. Ah, celui-là. fonctionne. Mulțumesc. Microfonul acesta văd că funcționează. Mulțumesc, doamnă președintă. Știu că nu avem mult timp la dispoziție și probabil că mai mulți colegi vor interveni, așa că voi fi cât mai succint cu putință. În primul rând, pot să vă spun că, în ceea ce privește liniile generale ale raportului dumneavoastră, sunt de acord, nu am nicio obiecție. Însă, pe mine mă îngrijorează aspectul coerenței. Coerența cu ceea ce spunem în alte părți referitor la companii. E bine să dorim să punem ordine, să reglementăm, dar acest lucru nu se poate face în detrimentul competitivității și eficienței acestor companii. Deci trebuie să nuanțăm aceste exigențe, să le dozăm pentru ca ele să fie cu adevărat utile. În al doilea rând, e bine să există exigențe, însă dacă în felul acesta nu putem controla realitatea activităților economice, atunci nu sunt bune la nimic. Și ce constatăm în ziua de astăzi? Există din ce în ce mai mari competențe pentru diverse organizații, de exemplu în domeniul supervizării financiere, fără să însoțim aceste măsuri de mijloacele necesare, umane, tehnice, economice pentru a se îndeplini aceste obiective. Deci trebuie să evităm impunerea unor norme complementare care vor spori povara birocratică, să ne referim doar la elementele esențiale și aici, la domeniul de aplicare, trebuie să ne limităm și pentru că e vorba de problema fiscală, aș vrea să revin la o idee care mi-e foarte dragă. Dacă e uh, vorba de fraudă e un lucru, însă dacă e evaziune fiscală, e problema statului, nu a contribuabilului. E normal ca contribuabilul să dorească să plătească cât mai puțin cu putință. Deci statele sunt cele care trebuie să rezolve această problemă, să nu există această fi- evaziune fiscală și uh, să nu oferă tot felul de scăpări pe aici, pe acolo. Deci, dacă dorim uh, să existe o fiscalitate mai productivă, atunci totul depinde de stat, pentru ca legislația fiscală să fie simplă, ușor de aplicat și de controlat. Iată comentariile pe care doream să le fac. E vorba de comentarii generale, dar în rest sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea SCD, doamna Miții. I don't know whether technical people can help us out, but we're really having terrible problems. Avem probleme cu microfoanele, nu știu dacă se poate rezolva ceva din punct de vedere tehnic. okay. <laughs> Musical chairs this morning. Yeah, okay. Now we know why we have a big right round room. It's just so that we can go round and round. Foarte bine, asta ne face să ne învârtim în uh, cerc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și eu am analizat acest raport și cred că este unul excelent. Există multe puncte cu care suntem de acord, în principiu și din punctul de vedere al faptelor, dar există și câteva comentarii pe care aș vrea să le fac. Referitor la raportarea pe țară, este un concept foarte important cu care suntem de acord, însă am sugerat ca la articolul 42 acesta să rămână ca atare. Și dacă nu sunteți de acord, am dorit ca acest lucru să fie inclus într-un alt amendament. Se pare că microfonul nu funcționează bine pentru vorbitor. Deci suntem de acord cu raportorul. Lanțul de aprovizionare este foarte important și știm cu toții ce se întâmplă, în special uh, situația din Bangladesh. Și este important să avem uh, transparență. Suntem de acord cu regulile pe care trebuie, uh, care trebuie să fie respectate sau dacă nu, să se explice de ce nu. E foarte important ca firmele să fie transparente. Raportul vorbește și despre planificarea, planificarea fiscală agresivă și ar trebui să fim foarte atenți pentru că nu trebuie să depășim limitele uh, necesarului. Și aceasta pentru că companii care funcționează bine și care fac profituri legale n-ar trebui să fie încolțite. Deci să nu-i punem pe toți la oaltă și uh, să nu um, impunem această povară tuturor companiilor. Avem deci câteva reticențe în ceea ce privește uh, nivelul de agresivitate necesară pentru că această planificare fiscală trebuie să funcționeze în interesul tuturor. La punctul 28 se încearcă să se descrie ce fac companiile mici și există o propunere pentru a șterge numărul de lucrători ai unei companii, pentru că se vorbește de cifra de afaceri între 20 și 40 de milioane. Noi înțelegem foarte bine care este raționamentul în spatele acestei propuneri, însă am prefera să menținem uh, principiul numărului de lucrători pentru aceste IMM-uri și în funcție de acest număr de lucrători să se hotărească dacă este vorba de un IMM sau nu. Am avea nevoie și de un cadru foarte clar pentru a putea vedea dacă utilizăm un cadru național sau din potrivă unul internațional, dar cadrul pe care îl alegem trebuie să fie foarte clar și bine definit. Iată comentariile pe care doream să le fac și aș spune în plus că este un raport excelent și putem să-l susținem. Bineînțeles, vom prezenta amendamente și sperăm să se țină cont de ele. Mulțumesc, Filip, din partea verzilor. Da, la mine văd că merge microfonul. Bună ziua tuturor! mi se pare oarecum ciudat, pentru că raportorul liberalilor ne spune că trebuie să facem asta și că companiile pot să îndeplinească aceste obligații fără nicio problemă. Și Jean-Paul și, într-o anumită măsură, și socialiștii spun că ar trebui să fim un pic mai atenți. Deci ce se întâmplă aici? De câte ori Sharon uh, face câte un raport, mă simt un pic mai aproape de liberal. Deci, nu știu, poate că uh, sunt în ape tulburi, dar oricum este un raport excelent, Sharon. Jean-Paul, dacă spui că trebuie să fim atenți, să nu impunem prea multe obligații companiilor, uh, sunt de acord cu tine, dar pentru că ai lucrat într-o companie foarte mare, știi foarte bine că aceste cifre există. Ele nu trebuie să fie inventate, trebuie doar să fie publice și iată singurul lucru de care avem nevoie și putem discuta aici să vedem dacă IMM-urile au mijloacele sau nu pentru a o face. Dar ceea ce spune Sharon mi se pare de bun simț E vorba de venituri și de cifra de afaceri care sunt uh, până la urmă cele mai importante și de bilanț, pentru că poți să faci foarte mulți bani fără să ai prea mulți lucrători în ziua de astăzi, așa că aș merge pe această propunere. În ceea ce privește um, raportarea nefinanțară și partea financiară a acesteia, aș propune trei niveluri. IMM-urile să fie uh, supuse unei derogări, după aceea companiile medii, și uh, un prag după care trebuie să îndeplinești regulile sau dacă nu să um, prezinți o explicație. Deci iată uh, ce aș propune pentru cei care sunt îngrijorați pentru că împovărăm prea mult IMM-urile. Și dacă ne putem asigura și o raportare pe țară pentru companiile mari. Acesta este un prim pas înainte și după aceea vom vedea cum putem extinde acest proces pentru a ajunge la și mai multe companii. Dar măcar să încercăm să îi prindem pe cei mai mari și cei mai importanți. Jean-Paul, sunt de acord cu tine. Într-adevăr, problema evaziunii fiscale și a concurenței sunt în primul rând de competența statului pentru că nu creează oportunitățile necesare pentru optimizarea fiscalității. Sunt de acord, dar pe de altă parte trebuie să ținem cont și am văzut asta la CRD de 4, că statele nu au un apetit prea mare pentru a ajunge la o armonizare a impozitului asupra societăților și dacă Parlamentul dorește să stimuleze statele membre să își facă treaba, e foarte bine și asta este principalul beneficiu al raportării pe țară, pentru că transparența va arăta clar care sunt efectele și consecințele, care nu sunt deloc plăcute, și publicarea acestor cifre și acestor comparații va face ca statele să se simtă sub o anumită presiune pentru a merge spre un grad mai mare de armonizare, care este și în interesul companiilor, de fapt și cred că dacă impozitul pe societăți ar fi armonizat între statele membre, aceasta ar reprezenta o povară administrativă mult mai uh, puțin ridicată, în special pentru IMM-urile. IMM-uri. Aș mai uh, remarca aici câteva aspecte. În primul rând, în ceea ce privește lanțul de valori. Sharon, dacă mi-aduc bine aminte, ai introdus acest element într-un considerent, dar nu știu dacă n-ar trebui să facem un articol de-a dreptul pe această tema, obligațiile de raportare ale companiilor mari și detaliile oferite pentru lanțul de valori, cred că o mai mare transparență în acest domeniu ne va aduce o mai mare disciplină și tocmai asta ne dorim. Referitor la raportarea riscurilor, Considerăm că ar trebui să avem recuperări și în situații care nu sunt de risc și ne aducem aminte care a fost situația în perioada anterioară. Bineînțeles că managementul a, riscurilor sau evaluarea riscurilor nu sunt același lucru, dar va fi foarte important ca fiecare stat membru să evalueze care sunt riscurile sociale și de mediu care au legătură cu operațiunile lor. Pentru că imaginați-vă că o parte a lanțului de aprovizionare se află în Tunisia sau în Egipt în special în uh, perioada care a dus la primăvara arabă și ce s-a întâmplat după aceea. Cred că e important ca companiile să-și dea seama și să evalueze cât de mare este riscul lor și din punct de vedere geografic și geopolitic, deci uh, din punct de vedere al mediului și din punct de vedere societal, nu doar din punct de vedere economic. Deci ar trebui să acoperim și aceste aspecte în raportul de față. Cred că cu asta um, închei intervenția mea. Ne place raportul, dorim doar să-l îmbunătățim uh, un pic, deși nu e foarte, foarte mare marjă de manevră. Mulțumesc! Da, e greu să îi văd pe, pe oameni în sală, dar uite, l-am văzut și pe Ashley. Ashley, te rog, mulțumesc, Sharon. Propunerea aceasta uh, reflectă practic cerințele venite din Marea Britanie și de aceea o susțin și mă bucură propunerea care s-a făcut în ceea ce privește explicațiile date de către companie. Și în ceea ce privește comentariile făcute de Jean-Paul uh, pentru povara pe care o impunem uh, companiilor, trebuie să ne asigurăm că aceasta să nu fie prea mare. Și ar fi bine dacă am avea niște obligații de uh, dezvăluire care să țină cont și de altă legislație, și anume CRD4. Mi se pare că ar fi mai bine să utilizăm aici criteriul cifrei de afaceri și nu cel al num numărului de lucrători pentru o companie, dar câteva amendamente mă îngrijorează pentru că, practic, domeniul de aplicare se extinde și aș vrea ca acesta să rămână restrâns doar la companiile care sunt listate la bursă și aceasta le va facilita uh, sarcina de a face rapoarte. Și s-a sugerat aici și raportarea pe țară pe care eu aș susține pentru a evalua felul în care funcționează autoritățile fiscale și nu să promovăm inițiative care nu au niciun impact la nivel fiscal. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru ce a făcut până acum și, bineînțeles, așteptăm să cooperăm și cu restul colegilor. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină. Nu cred. Cred că mai degrabă colegii vor să-și ceară cafeaua și nu să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult atunci și aștept amendamentele dumneavoastră. Bineînțeles, voi face tot ce voi putea pentru a include acele amendamente care cred că sunt potrivite cu linia generală. Aceasta fiind, aceea de a avea o mai mare dezvăluire a informațiilor, o mai mare transparență pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă la nivelul companiilor, pentru că a fost vorba de o îngrijorare foarte mare la nivelul opiniei publice atunci când uh, statele membre și-au crescut nivelul de impozitare pentru că aveau nevoie de mai mulți bani la buget și marile companii au încercat să um, uh, nu își îndeplinească obligațiile, s-a ajuns la evaziune fiscală și s-a ajuns, bineînțeles, la consecințe foarte grave. S-a discutat despre acest lucru în contextul problemelor uh, economice, a guvernanței corporatiste, s-a vorbit despre taxa pe tranzacțiile financiare și dacă dorim într-adevăr să rezolvăm problema finanțelor în statele membre, atunci companiile trebuie să-și plătească partea care le revine uh, din uh, impozite și știm că raportarea pe țară era considerată până acum ca fiind un element care ajută doar țările în curs de dezvoltare. Eu cred că um, am depășit acest nivel și um, a fost un adevărat șoc pentru noi să ne dăm seama că și în lumea dezvoltată avem nevoie de la aceeași abordare pentru a face ca impozitele să curgă spre stat. Deci, voi aștepta, bineînțeles, amendamentele dumneavoastră pentru a redacta mai bine articolele, pentru că n-a fost ușor să hotărăsc ce element unde trebuie să fie inclus și poate și comisia ne poate ajuta dacă n-am găsit soluția cea mai bună. Bineînțeles că sunt deschisă să aud comentarii din partea DGTax și DGMarkt pentru că până la urmă este vorba de o propunere a DigiMarkt. Nu avem mult timp la dispoziție, n-am dat cuvântul comisiei, dar dacă dorește să ia cuvântul, vă rog, comisia. Mulțumesc, doamna președintă, dar nu cred că este nevoie la acest moment, așa că pentru a merge repede mai departe, mă opresc aici. Mulțumesc și eu. După cum spuneam, vom ține cont de sfaturile dumneavoastră. Probabil că vom avea nevoie pentru a ști unde să punem elementele în textul respectiv atunci când vorbim și despre temeiul juridic pentru articolul 114 și cel referitor la fiscalitate. Termenul pentru amendamente este destul de strâns pentru că avem nevoie de acest aviz să fie făcut rapid. Deci termenul pentru amendamente 6 noiembrie la sfârșitul zilei, iar analiza amendamentelor se va face pe 25 noiembrie și votul va avea loc în aceeași zi. Așa că sper să ajungem la compromisuri foarte clare până atunci. La plenară vom vedea când vom ajunge, pentru că comisia jurii este comisia competentă, deși în anumite domenii avem competențe partajate, dar deocamdată negociem să vedem la ce plenară vom vota. Vă mulțumesc și trecem la următorul punct de pe ordine de zi. Eu trebuie să plec, așa că am să-i predau președinția lui Pablo, bineînțeles dacă găsește un microfon care să îi meargă. Bună dimineața tuturor! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Cu permisiunea domnului Gozes, voi vorbi limba engleză. Trecem la anunțurile președintelor. Mai întâi, o actualizare în legătură cu uh, dialogurile tripartite. Primul dialog tripartit al Uniunii Europene pentru susținerea unor activități specifice în domeniul raportării financiare și auditării pentru perioada 2014-2020 E bine, pe 15 octombrie, primul dialog tripartit în legătură cu acest dosar a avut uh, loc. Uh, discuțiile s-au axat uh, pe articolul 4 al raportului final, care incorporează principalele chestiuni. S-a ajuns la un anume progres în legătură cu această problemă, în legătură cu rapoartele comisiei, uh, dar s-a ajuns la discrepanțe în legătură cu condițiile legate de sprijinul uh, financiar, financiar uh, venit prin Fondul European de Dezvoltare Regională și prin fundație. Votul va avea loc pe a avut loc pe 6 noiembrie. Apoi, în ceea ce privește MIFID, s-a avut loc o întâlnire pe 16 octombrie, s-a vorbit despre obligații pentru instrumentele uh, derivate, apoi uh, obligații legate de uh, alte aspecte financiare. Cel de-al șaptelea dialog tripartit este plănuit pentru 6 noiembrie. Iar acum haideți să trecem la vot. So, we move on to the votes. Uh, trecem așadar la vot. Uh, mai întâi Verificăm dacă funcționează consolele de vot și cartelele. Vă rog, verificați. Votul s-a deschis. Ah, sí. Oye, So everyone vote? A votat toată lumea? Încă 5 persoane mai trebuie să voteze. A votat toată lumea, s-a închis votul. În regulă. So we start voting. Începem votul cu cadrul de redresare și rezoluție pentru instituțiile nebancare. Un raport al doamnei Swinburne. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Textul original pentru. Da, putem verifica amendamentul 28. Votul s-a deschis. We close the votes. S-a închis votul. Respins. Textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, cine este pentru? Mă scuzați, un nou președinte, amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, Mă scuzați, domnul președinte, amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 35, pentru, mă scuzați, spune domnul președinte. Nu avem această informație, dar vă mulțumim pentru ea. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 1 și 42. Nu le mai votăm. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Patruzeci și uh, patru pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru. Mă scuzați, mulțumesc, Jean-Paul. 44 uh, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă. Amendamentul 52, uh, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua a fost retrasă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 59 cu amendament uh, oral propus de către raportor. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M Verificăm amendamentul 100. Se uh, adoptă 18 pentru 13 împotrivă. Vă mulțumesc oricum foarte mult. Uh, pentru această pauză am ajuns să respir. Compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă, 108 pentru, împotrivă, abțineri uh, respins. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 109 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri respins, 110 pentru, împotrivă, abțineri respins. Textul original? Verificăm amendamentul 110. Votul s-a deschis. Mă scuzați, domnule președinte, uh, pe lista de vot scrie că luați împreună 109 și 110, dar dumneavoastră n-ați făcut asta. Da, aveți dreptate, spune domnul președinte, vă mulțumesc. Uh, deci un vot pentru 109 și 110. So we are checking both uh, 109 and... Verificăm 109 și 110, spune domnul președinte, votul s-a închis. Se adoptă. Intervenție fără microfon din sală. Let's vote it separately then. There is no problem. Domnul președinte, atunci haideți să le votăm separat. Dacă există îngrijorări, uh, votăm pe rând. Mai întâi, 109. Votul s-a deschis. La 109. Votul s-a închis. Respins. Iar acum votăm 110. Votul s-a deschis. De asemenea, respins. Textul uh, original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul original pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, textul uh, original de la uh, citarea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 uh, și 5 se votează împreună. Cine este pentru? Împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul original pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Text original de la citatul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul original de la citatul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul original de la citatul 5 și 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Text original de la considerentul A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul O pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă, abțineri uh, respins. Uh, amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Textul original pentru acest aspect nu trebuie votat, spune domnul președinte. Amendamentul 12, vot pe părți, prima parte, uh, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă, cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica cea de-a doua parte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cea de-a doua parte, amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Textul original de la D pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15 Mă scuzați pe domnul președinte, considerentul E pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Text original de la considerentele F și G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul P pentru împotrivă abțineri se adoptă textul original de la considerentele J până la L, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 uh, pentru, împotrivă, abțineri respins. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Text original de la considerentul O pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul O, amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă și votăm pe marginea textului. Mă scuzați? Doriți să verificăm uh, considerentul uh, O, amendamentul 24? Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Uh, acum vot electronic pentru textul astfel modificat. Votul s-a deschis. Închidem votul. Se adoptă. Vot electronic pe marginea uh, propunerii de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. Prin mare felicitări raportoarei. Următorul vot. Raportul domnului Tremosa cu privire la concurență, raport anual privind politica UE în domeniul uh, concurenței. Începem votul cu compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru... Ba nu, vot pe părți, spune președintele. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm prima parte la amendamentului 13. S-a deschis votul. We close the votes. S-a închis votul și se adoptă cu o majoritate confortabilă. Îmi cer scuze că n-am văzut asta. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. Să verificăm? Bine, haideți să verificăm la 15. We close the votes. S-a închis votul. Se respinge. 16. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 21 cu amendament oral venit din partea domnului Palone pentru, împotriva abține, se adoptă. Să verificăm așadar la 21. S-a deschis votul. We close the votes. And it's adopt. Se adoptă. Cu majoritate confortabilă. I suppose the only opposition of Mr. Lambert. Amendment 20. Amendamentul 23 pentru. Ba nu, 22 este retras. Aceasta este ultima informație. Deci, 23 pentru.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 se adoptă. 29. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 33. Pentru, împotriva, la 33. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotriva abțineri, se se adoptă, spune președintele. 38 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul C pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 51. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 52. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm așadar la 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 54. Vot pe părți. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. A doua parte. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. 58. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 59. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 61. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul E, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri se respinge, 70 pentru, împotriva abțineri se respinge, 71 pentru, împotriva abțineri se respinge. 71, se corectează președinte, 71 e respins. Inițial președinte a spus 61. 72 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm a doua parte. La compromisul G s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 pentru, 12 împotrivă. 87 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, trebuie să votăm textul original la amendamentul 92. Textul original, îmi ce scuze pentru omisiune. La aliatul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum suntem la 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Se respinge. 96, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Textul original, la alineatul 12, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 și 98, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 pentru, nu, revine președintele și se scuză. 99 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Textul original la aneatul 3 nu e nevoie. 100, those in favor. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar dacă vreți să verificăm, haideți că nu sunt sigur. La 100, deci. We close the votes. Închidem votul. Se adoptă. Cu majoritate covârșitoare îmi cer scuze. 101. Pentru. Va este caduc. Atunci, 102. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 103. Pentru. Textul original, sigur, sigur, textul original. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Textul original. 106. Ba nu. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 pe două părți, prima parte. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 108. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 110. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 114, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abține se adoptă. 115, pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. 116 pentru. Împotrivă, abține, se respinge. Verificăm așadar la 116. S-a deschis votul. Domnule președinte, ă, mi se pare că doar eurodeputații au voie să ceară o verificare electronică, nu staful. Așa că staful din spatele nostru să tacă în timpul votului. Mulțumesc foarte mult, dar ă, Înțelegeți că nu pot verifica dacă e eurodeputat sau nu, uh, dar așa este, doar eurodeputații pot cere o verificare electronică. Deci să închidem votul și se adoptă. Estamos en 100. So 109. Uh, Suntem acum la 117. Nu, că e caduc. Deci, trecem la 119 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 120 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 125 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Textul original la 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul I. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 132. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 133. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Textul original la neatul 21. banul nu, nu trebuie votat. Mă scuz, spune președintele. 135 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 136 și 137. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 138. Pentru. Împotriva abțineri se respinge.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 se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se respinge. 148 pentru, împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri se respinge. 100 50 și 54 pentru împotrivă se adoptă. 151 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă. 152 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 153 două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua pentru împotrivă abțineri se respinge. 158 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abține se adoptă. 168 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L. Domnule Cozes, ce spuneați? Deci nu, compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru împotriva abțineri se adoptă. 172 pentru împotriva abțineri, se respinge. 173 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 174 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 175 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 180 e identic. Și atunci votăm employment 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Employment 2 pentru împotriva abțineri se respinge. Employment 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Employment 4 pentru împotriva abțineri se respinge. Employment 5 două părți. Prima parte pentru Se adoptă. Să verificăm? Verificăm la employment 5, prima parte. We close the votes. S-a închis votul. We vote employment 5. Se adoptă a doua parte. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Employment 6. Prima parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Implement 6, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Implement 7, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Implement 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Those in favor. Implement 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Implement 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Implement 11, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Implement 12, pentru,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 Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B al EMPL. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C al EMPL. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul D Ample pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul E al Ample pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul F al Ample pentru împotrivă abțineri se adoptă. Textul uh, original în bloc. Votăm toate citatele în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, de a, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum electronic. Uh, vot pe marginea textului astfel modificat. Votul s-a deschis. Treizeci de voturi împotrivă, uh, pentru un vot împotrivă. Mulțumim, felicitări raportorului. Trecem la următorul vot. Uh, problemele. Următorul vot. Um, problemele constituționale ale unei guvernanțe pe mai multe niveluri în Uniunea Europeană. Al dragei mele doamne Silvi Gular. Votăm uh, compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C. Deci compromisul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul uh, D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, Doriți să verificăm, domnule Goses? Amendamentul 26. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Continuăm uh, votul că E pentru împotrivă abține se adoptă, compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. În bloc votăm. Votăm atunci toate compromisurile de la H până la R. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă cu toatele. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 devine caduc, votăm compromisul V, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W, până la compromisul AJ. Doriți să votăm în bloc? Da, bine. Cine este pentru? Îmi cer scuze. În bloc. 52 devine caduc, spune domnul președinte, și atunci votăm în uh, bloc de la compromisul W până la compromisul AJ. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votăm electronic uh, pe marginea textului astfel modificat. Votul s-a închis se adoptă cu 26 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă. Felicitări uh, uh, doamnei Gular. Și trecem mai departe, următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, păstrați liniștea. So we move on to the next item of the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 7, modificarea regulamentului UE 99 din 2013 în legătură cu programul statistic european pentru perioada 2013-2017. Eu sunt raportorul și astăzi este examinarea proiectului de raport. Vă rog să faceți liniște așa că voi face această prezentare în spaniolă. După cum știți, um, implementarea politicilor europene se face cu informare statistică comparabilă și de încredere în legătură cu datele europene și componentele la nivel național și regional. Aceste date statistice sunt absolut esențiale pentru ca cetățenii europeni să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în Europa. Și în acest context, regulamentul actual al Parlamentului și al Consiliului în legătură cu programul statistic european pe perioada 2013-2017, care a fost adoptat pe 15, ianuarie anul acesta, pentru a, stabili felul în care se prelucrează aceste statistici pe perioada menționată. După cum știți, este vorba de o propunere făcută de comisie care includea și o alocare economică de 21,5 milioane pentru cei 5 ani ai acestui program. Această propunere nu a fost uh, nu s-a confruntat cu probleme nici din partea Consiliului, nici din partea Parlamentului și cu toate acestea, în rezoluția din aprilie asupra cadrului financiar multianual, Parlamentul European a arătat că negocierile în legătură cu proiectele legislative referitoare la programele multianuale se vor încheia doar după ce se va acorda um, alocarea financiară pentru toate acestea. Iată de ce Propunerea referitoare la regulamentul 99-2013 privind programul statistic european pe perioada 2013-2017 trebuie să hotărască și care este alocația financiară. E vorba de cei patru ani ai programului statistic european 2013-2017, care să se includă în perioada de programare 2014-2020 din cadrul financiar multianual CFM. Alocațiile financiare pentru Uniune sunt de 57,3 milioane de euro pe perioada 2007-2013, iar pentru perioada 2013-2017 este 2234,8 milioane de euro, deci pe perioada 2014-2020. Celelalte prevederi pentru perioada 2013-2017 se mențin ca atare în ceea ce privește obiectivele și anexa care se referă la datele statistice din perioada de 5 ani. Eu susțin propunerea Comisiei și nu aș dori să o modificăm în niciun fel pentru că nu consider acest lucru necesar. De aceea aș dori să am susținerea raportorilor din umbră pentru uh, au face. Din câte am înțeles, și Consiliul susține același lucru. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că trebuie, în primul rând, să fim eficienți și la ora actuală există foarte multe rapoarte pe care le analizăm la Comisia Econ. Pe de altă parte, e nevoie de rapoarte uh, bune în ceea ce privește datele statistice și cred că e bine ca toate aceste rapoarte să meargă în paralel. Vă mulțumesc acum și dau cuvântul raportorilor din, sum, din umbră, care sunt prezenți, bineînțeles, uh, pentru că o văd aici doar pe doamna Gular. Vă rog, doamna Gular. Nu, n-aș adăuga nimic față de ce ați spus dumneavoastră. Nu este un raport controversat și vă susținem. Mulțumesc foarte mult, doamna Gular. Acum, din partea verzilor, nu știu dacă avem pe cineva. Nu? Din partea ECR. Domnul Epi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să vă spun că vă susținem pe deplin. Mulțumesc. Cred că a fost dezbaterea cea mai scurtă din uh, istoria noastră. Comisia dorește să intervină. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că și noi vă susținem. Vă mulțumim pentru propunerea dumneavoastră. Ați fost într-adevăr de mare ajutor în ultimii ani și sperăm ca susținerea dumneavoastră să continue și în cadrul acestui nou program. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Termenul pentru prezentarea amendamentelor este 24 octombrie și dezbaterea se va face pe 19 noiembrie anul acesta și votul vom încerca să-l facem în aceeași zi. Pentru plenară este prevăzută dezbaterea în ianuarie. So we move on, we should move on to the next item of the agenda that is Trecem deci la următorul punct de pe ordinea de zi, normele care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței a statelor membre și al UE. Examinarea proiectului de raport Raportorul domnul Schwab nu este aici, așa că vom întrerupe ședința până când domnul Schwab ajunge aici, pentru că, după cum știți, nu putem începe dezbaterea fără prezența raportorului. Așa că întrerupem acum ședința noastră și să sperăm că domnul Schwab va veni cât mai repede cu putință.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 we can ah no I was here so welcome Mr. Schwab Dragi colegi, spunem bun venit domnului Schwab, care s-a întors. Și trecem uh, din nou la acest punct de pe ordinea de zi, punctul 8. Consideration of the draft report by Mr. Andreas Schwab, Rules este vorba de normele care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al UE. Raportor, domnule Schwab, vă rog, vă dau cuvântul. Dom. Da. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Pablo, dragi colegi. Mă bucur că astăzi, pentru prima dată la comisie, uh, discutăm despre această propunere de raport pentru acțiunile în despăgubire. Dat că timpul este limitat, aș vrea doar să vă prezint elementele esențiale ale raportului meu, contribuind astfel la discuția generală. Oricum, eu am discutat bilateral și cu domnul Sanchez Presedo de la Socialdemocrați, cu domnul Epping de la ECR și cu Sofie Intveld și cei de la verzi. Comisia pe ansamblu ne-a oferit un document uh, de ajutor pentru că, în propunerea sa, a ținut cont de ce s-a stipulat în raportul din 2009 cu privire la politica de concurență, și anume, din punctul de vedere al societății, vrem ca cei care au suferit o daună să primească o compensare. Acesta este principiul de bază în Uniunea Europeană, să existe despăgubiri și cred că se merge de data aceasta în direcția cea bună. În același timp, noi adesea am discutat despre faptul că situația nu uh, ne permite să creăm noi posibilități. Există diferite metode în statele membre, pot fi combinate în mai multe feluri, în așa fel încât uh, la sfârșit justiția să fie lacunară. În principiu noi suntem de acord. Compensațiile punitive nu trebuie să fie permise în uh, Europa, dar în același timp vreau să vă atrag atenția că uh, împreună cu Filip Kubic de la Comisie, am uh, participat la Florența la o conferință și am spus uh, și acolo ni s-a spus că se speră ca aceste compensații punitive să rămână în picioare în uh, respectivul stat, la Florența, era vorba de Italia. Deci să nu creăm stimulente false, greșite. Propunerea comisiei face ca petenții să nu sufere din cauza informațiilor oferite comisiei. Sunt informații confidențiale. Să nu fie utilizate în statul membru pentru niște lucruri care nu erau vizate inițial. Tocmai de aceea, noi, din punct de vedere politic, am vrea ca aici lucrurile să rămână certe. Există câteva decizii CEJ în care s-a spus că eh, o derogare de la documente nu este posibilă cât timp nu există o normă comunitară. Tratatul nu ne oferă un temei suficient însă și tocmai de aceea noi trebuie să ne gândim la condițiile în care judecătorul trebuie să ia o decizie dacă solicitarea de informație este una care îi se dă curs sau nu și uh, dacă în formulă corectă sau nu. Comisia propune ca la articolul 5 să existe un regim general pentru autoritățile naționale, deci pentru uh, judecătorii care verifică documentele uh, legate de probleme de concurență. Iar la articolul 6, Comisia ne propune două documente speciale. E vorba de documente care, de la care nu se face derogare. Deci ne punem întrebarea dacă este o abordare corectă. Cele două documente numite la articolul 6 uh, creează certitudine juridică absolută. M-am lăsat inspirat astfel spunând că o privilegiere a două tipuri de documente poate să îl determine pe judecător să um, considere că orice alt document poate fi dat înspre publicare. Această distincție nu poate neapărat să fie în interesul consumatorilor, al întreprinderilor sau al situației uh, juridico-politice. Oferă Comisiei poziția privilegiată de a spune că documentele care sunt în procedura Comisiei sunt uh, protejate întotdeauna, dar restul nu. De aceea eu am propus o protecție generală pentru toate documentele, uh, să facem un singur articol și să nu privilegiem nimic. La articolul 6 trebuie clarificate niște lucruri care nu rezultă neapărat din uh, raportul meu. Titlul e clar, dar articolul în sine nu atât de tare. Deci toate tipurile de solicitări uh, vor face obiectul unei analize. Nu vreau să mai vorbesc despre 5 și 6, deși cred că acestea reprezintă practic nucleul propunerii. Mai există un uh, element în ceea ce privește interesul petenților și uh, interesul reprezentanților uh, întreprinderilor. Trebuie să existe o relație uh, de, care, de, de, de siguranță pentru toate părțile, nu neapărat uh, o relație de încredere, dar siguranța trebuie să primeze. Comisia, în propunerea sa, Um, s-a gândit uh, că martorul cheie ar trebui să primească un privilegiu nu doar în ceea ce privește protecția documentelor, ci și în ceea ce privește răspunderea sa față de terți. Știu că nu este un subiect lipsit de controverse, dar sunt de părere că adesea creditorul uh, cel mai puternic dintr-un, uh, dintr-o corporație este cel care depune o cerere și atunci se pune întrebarea dacă este abordat uh, martorul, ce rost mai are toată această intervenție. Nu vreau să spun că sunt sigur că eu am dreptate întru totul. Oricum, uh, ideea este că sunt avute în vedere și IMM-urile. Acest subiect nu este controversat. În unele state membre, decizia autorităților de a privilegia un creditor are, desigur, urmări față de atitudinea mm, petenților și bineînțeles că va trebui să mai discutăm despre asta. Același lucru e valabil și cu privire la uh, achizițiile indirecte și alte subiecte similare. Eu nu cred că, eu nu sunt adeptul regulilor ce se bazează pe presupuneri. Pentru că până la urmă, dacă nu poți să faci dovada uh, faptului, până la urmă, sarcina probei uh, trebuie preluată pe undeva și cred că ar trebui să uh, creăm uh, niște stimulente în acest uh, sens. De aceea, la 12.2 și 13 am modificat puțin punctele, am discutat cu organizațiile de protecție a consumatorilor, am discutat cu reprezentanții comunității de business și cred că am putea să găsim o linie de mijloc, un compromis. Sigur, trebuie să mai discutăm. Și apoi vreau să revin la o chestiune de la 17 cu 2, în ceea ce privește procedurile judiciare. E vorba așadar de o compensare bazată pe soluționarea alternativă a litigiilor în fața instanțelor de judecată naționale. Consider că este o idee extraordinară, fiindcă oferă posibilitatea părților implicate să primească compensare, dar la 17 cu 2 am propus un articol A să creăm asta și la comisie, toată lumea trebuie să uh, fie sigură de elementul cel mai favorabil. Să reprezentăm așadar interesul tuturor părților interesate, celor care acuză și nu numai. Oricum, uh, am reușit să găsim un echilibru astfel. Acestea sunt elementele cele mai importante din raportul meu, termenul de depunere a amendamentelor 5 noiembrie. Sper că pe 5 decembrie să putem vota, dar să nu uităm că Comisia Jurii este competentă pe fond la 15, 17, 18 și sper că în cele din urmă să reușim să ne aliniem eforturile așa fel încât să ne încadrăm perfect calendaristic. Mulțumesc. The floor to the shadow rapporteur. Mulțumesc, Andreea, și acum uh, raportorul din umbră, domnul Sanchez Presedo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Schwab pentru acest raport și pentru atitudinea dialogantă pe care a avut-o încă din primul moment. Aș vrea să fac aici două comentarii. În primul rând, este o temă foarte importantă pentru că e vorba de relațiile private în domeniul concurenței E vorba de uh, păstrarea uh, competenței noastre principale, a competenței a Comisiei ECON în acest dosar. Și nu e vorba aici de o intervenție asupra dreptului național, ci e vorba de uh, Uh, dreptul concurenței și de promovarea concurenței pentru ca aceasta să fie într-adevăr eficientă. Deci acesta este scopul nostru și nu ca Uniunea Europeană și Comisia să intervină în um, aspectele procedurale, ci să ne asigurăm că principiile dreptului concurenței, așa cum sunt reflectate în tratat, se aplică. Aceasta este responsabilitatea Comisiei ECON și de aceea trebuie să menținem această competență principală, pentru că principalul obiectiv este această politică a concurenței. În al doilea rând, a existat un acord la Parlament pentru că se considera că aici era vorba de o chestiune diferită de chestiunile orizontale și din această cauză ne corespunde din nou ca fiind de competența noastră. și, în plus, divulgarea uh, probelor existente, probe care au de-a face cu autoritatea concurenței, uh, cele referitoare la programele de clemență și um, realizarea unei politici în domeniul concurenței care să fie eficientă. Există aici și problema deciziilor în ceea ce privește autoritățile de concurență și limitarea anumitor perioade pentru o coordonare a sectorului privat cu cel public, lucru care poate duce la două soluții diferite și atunci când se vorbește despre responsabilitate, se vorbește practic de stimulente sau destimulente pentru că această politică a concurenței să fie eficientă. Deci totul practic uh, se învârte în jurul acestei politici a concurenței care ne privește pe noi. Bineînțeles că există și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, daunele pentru mediu sau pentru consumatori, care țin de această, acest drept al concurenței. De asemenea, soluțiile în cazuri de litigi, aici avem o responsabilitate foarte clară și aș vrea să vă atrag atenția pentru că toate aceste teme trebuie abordate din punctul de vedere al eficienței politicii concurenței, pentru că altfel nu putem justifica această inițiativă. Iată, deci, o primă chestiune pe care aș dori să o adresez președintelui acestei comisii și raportorului. Care este responsabilitatea noastră în acest domeniu? În al doilea rând, o a doua reflexie pe care vroiam să o fac. Ar trebui să analizăm în primul rând care sunt principalele orientări politice pentru a găsi soluțiile necesare, pentru că redactarea la nivel tehnic este mult mai ușor de făcut atunci când există un acord la nivel politic pot să vă spun că îmi lipsește un lucru din această inițiativă și anume o referință la acțiunile colective și la negocierile colective. Este un punct vulnerabil, o, o lacună în această inițiativă și cred că ar trebui să mergem mai departe și să redactăm anumite recomandări. Există însă și alte aspecte asupra cărora aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, Uh, dreptul la apărare și programe de clemență. E vorba aici de accesul garantat la probe. Pentru că um, Curtea de Justiție a dat deja câteva sentințe în acest uh, sens, arătând că programele de clemență nu sunt de neatins. și care arată că printr-o astfel de măsură uh, se poate duce la o adevărată lipsă de apărare. Deci scopul este să facilităm recunoașterea dreptului la apărare și să avem o eficiență cât mai mare pentru programele de clemență, dar în același timp să vedem, în cazul în care nu există soluții alternative, cum se poate garanta accesul la acele informații, și nu vorbesc aici de documente, ci de informații necesare pentru a vedea cât de mare este paguba produsă. E vorba aici de anumite aspecte și nu e vorba aici de o anchetă pentru a găsi dovezi, ci de a ajunge la un anumit echilibru. Și am văzut în uh, raportul care a fost uh, inițiat că există inițiative și în acest sens. Poate că ar trebui să încercăm să introducem în programele de clemență tot felul de documente pentru a evita o blindare excesivă față de aceste programe. Deci, până la urmă, o documentare excesivă și inutilă. În al doilea rând, responsabilitatea în cazul cartelurilor. Aici uh, se face legătura și cu programele de clemență și cu sistemul de stimulente uh, care există. Deci e nevoie de astfel de stimulente pentru ca uh, cartelurile să fie descoperite, să fie divulgate și să se facă o diferență clară între cei care denunță și cei care nu se află în această poziție. S-ar putea evalua și responsabilitatea comună care ar putea să fie disproporționată în anumite cazuri și mă gândesc aici la companiile mici care nu dețin rolul de lider, ci se limitează la a imita tendințele pieței fără a avea însă o participare activă și cu consecințe minime pe piață. Iată de ce nu e normal ca astfel de companii să fie împovărate atât de mult. Pe de altă parte, n-ar trebui ca aceste companii mici să fie utilizate ca adevărați promotori ai uh, cartelurilor. Deci trebuie să ajungem la un echilibru. Există o altă problemă, cea a relației între pilonul public și cel privat, pentru că pentru mine acestea sunt două elemente absolut diferite. Bineînțeles că e nevoie de o adevărată sinergie între cele două, lucru care se poate face printr-o coerență a deciziilor publice, prin accesul la anumite tipuri de informații, însă sancțiunile n-ar trebui să aibă nimic de a face cu indemnizațiile. pentru că nu există niciodată o relație între sancțiuni și nivelul de indemnizare, de indemnizație acordat, pentru că aceasta ar putea aduce o povară suplimentară pentru comisia noastră, uh, chestiuni de natură privată care nu țin de competența noastră. Sunt aici două aspecte diferite, pe de o parte, partea administrativă a sectorului public, pe de altă parte, cea juridică. Deci, uh, nu trebuie să împovărăm administrația prin nevoia de a face o evaluare a pagubelor private, pentru că aceasta ține mai degrabă de inițiativa sectorului privat și ar fi în detrimentul eficienței uh, politicii în domeniul concurenței. Deci ar trebui să avem o atitudine coerentă. Acum, în ceea ce privește limitele temporale, despăgubirile și limitele temporale. În Spania avem o limită de 5 ani. Eu cred că nu se poate separa termenul stabilit pentru sectorul privat de termenul pe care îl avem pentru prezentarea sancțiunilor. Pentru că dacă se constată existența unui cartel, și anumitor activități uh, fraudulente, aceasta ar putea face ca victimele să nu mai poată fi despăgubite pentru că s-a depășit termenul respectiv. Deci, dacă termenul pentru indemnizații sunt 5 ani, atunci și pentru uh, procedurile respective pentru anchetă trebuie să fie minim 5 ani, pentru ca victimele să nu fie abandonate. Există un alt element care nu este inclus aici și care mă îngrijorează. Este vorba de eficiența politicii în domeniul uh, concurenței. Aș vrea să mă refer la negocierile colective și la uh, pagubele difuze și minore. În acest caz, uh, cred că ar trebui să abordăm și aceste daune, aceste pagube, pentru că de multe ori e greu să se facă reclamații, să se facă plângeri, dar există pe de altă parte acțiuni din partea furnizorilor, a entităților financiare, deci acțiuni în masă și dacă facem o reclamație pentru fiecare în parte, aceasta ar putea fi foarte costisitor. Însă asta nu înseamnă că nu trebuie să existe despăgubiri, deci trebuie să ne gândim la o procedură astfel încât aceste comportamente să nu rămână nepedepsite. Și Uniunea Europeană ar trebui să imite oarecum modelele juridice care sunt avansate în acest domeniu. Acestea sunt primele comentarii pe care vreau să le fac. Dosarul este pe mâini bune, domnul Schwab are experiență în acest domeniu și până acum am lucrat foarte bine împreună și sunt convins că vom lucra și pe viitor și vom încerca să apropiem pozițiile noastre pentru a ajunge la un acord cât mai repede cu putință, pentru că cred că este un dosar care trebuie terminat în acest mandat. Mulțumesc, domnule Presedo. Domnul Schwab își cere scuze pentru că trebuie să se ducă la un vot la Comisia IMCO, dar uh, secretariatul dânsului uh, va rămâne în sală pentru a ține cont de comentariile dumneavoastră. Și acum dau cuvântul doamnei Gular, care va vorbi în numele lui Sofie. No? Okay. Nu, n-am nimic de spus în numele lui Sofie și de fapt nu am nimic de adăugat. Domnul Schwab poate să plece liniștit. Atunci mă scuzați. Domnul Bas, din partea verzilor, nu vă văzusem și uh, aș vrea să las aici președinția și îl rog pe domnul Sanchez Presedo să vină aici să prezideze până la sfârșitul ședinței. Vă rog. Right, I do hope that some people are left at the end when I'm finished, but... Uh... Sper că până termin să mai rămână cineva în sală. Mai întâi e un păcat că... E păcat că domnul Schwab uh, pleacă, Evident, aș dori să-i mulțumesc pentru uh, raportul pe care l-a redactat, însă, în al doilea rând, avem o atitudine critică vis-a-vis -vis de ceea ce a făcut domnul Schwab, pentru că dacă ne gândim puțin la propunerea comisiei, avem impresia că ar trebui să fie consolidată pe marginea anumitor uh, aspecte. Dacă ne uităm la ceea ce a făcut domnul Schwab, e bine, uh, eu n-aș spune că a consolidat propunerea comisiei. Așadar, din această perspectivă, Cred că Sper că putem să ajungem la un acord uh, cât se poate de curând, însă nu cred că va fi o sarcină ușoară, pentru că, din perspectiva noastră, dosarul acesta este unul crucial pentru a obține încredere în piața internă a cetățenilor. Și până acum uh, doar companiile uh, se folosesc în mod greșit de aceste dispoziții și au prin urmare foloase, nu consumatorii. Deci e vital ca consumatorii să aibă încredere în piața internă și în concurență și să aibă o cale deschisă și corectă de a obține uh, compensații dacă se folosesc greșit aceste dispoziții. Orice regulament uh, uh, care reglementează aceste chestiuni, până la urmă, pentru noi reprezintă o problemă. Foarte adesea, argumentele companiilor sunt folosite, astfel încât plângele nu sunt luate în considerare. Curtea Europeană de Justiție, deja de 10 ani încoace, tot spune că orice individ poate să solicite compensații pentru o daună suferită ca urmare a încălcării regulilor concurenței din Europeană, ori acest lucru încă nu este posibil. Am impresia că ceea ce a făcut domnul Schwab uh, până acum presupune că dânsul nu a înțeles în totalitate importanța acestui dosar și a celor pe care trebuie să le facem noi în legătură cu el. Prin urmare, Uh, trebuie să uh, apărăm, uh, se pare, în continuare drepturile industriei, drepturile companiilor care folosesc în mod greșit dispozițiile existente. Câte vreme consumatorii privați ar trebui să fie compensați pentru astfel de manevre. Prin urmare, propunem consolidarea regulamentului iar una dintre discuțiile pe care va trebui să o purtăm și nu știu dacă uh, nu cumva s-a purtat și în legătură cu un dosar pe care îl tot uh, analizăm de ani de zile, mă întreb dacă nu cumva recursul colectiv nu este aici o problemă. Uh, Mă gândesc că uh, dacă nu discutăm acest aspect aici, lucrurile s-ar putea să fie foarte complicate. Din perspectiva Comisiei, eu am înțeles că ei își doresc ca acest dosar să fie încheiat înainte de alegeri. Prin urmare, se tem uh, puțin să intre din nou în problematica recursului colectiv. Însă este foarte clar că dacă nu există un aranjament de curs colectiv în acest dosar, atunci devine foarte dificil uh, să lucrez cu el. Prin urmare, uh, vă rog să vă așteptați să deschidem noi această discuție. De-abia așteptăm să o facem și sperăm să o și încheiem. Apoi, un al doilea aspect, uh, accesul la dovezi care este o problemă pentru cei care suferă de pe urma uh, acestor încălcări. Dacă vedem că există limitări cu privire la accesul la anumite documente, putem înțelege că argumentele țin de faptul că uh, există un acces restricționat la anumite documente. Însă există o distribuție injustă uh, a celor care uh, folosesc greșit legea și dețin toate informațiile vis-a-vis -vis de consumatori care se confruntă cu această situație, dar au dificultăți atunci când e vorba să ajungă la documente și la dovezi că există o încălcare. Cuantificarea Uh, libertății, așadar uh, este uh, o chestiune problematică. Prin urmare, suntem reticenți să fim prea blânzi aici, pentru că, după cum spuneam noi, companiile sunt cele care se folosesc în mod greșit de legile existente. Apoi, un alt subiect important pentru noi este că există o nevoie de implementare a legii de către autorități publice și private pentru a asigura eficiența maximă a acestor două instrumente, pentru a nu se abuza de litigi și pentru a nu exista uh, stimulente economice pentru a înainta plângeri cu privire la abuzuri. Acest aspect uh, este important uh, și trebuie luat în seamă. Pentru a încheia, în amendamentele noastre noi ne vom axa mai mult pe efectele reale ale încălcărilor dispozițiilor concurenței în sectorul afacerilor și dorim să ne asigurăm că lipsa încrederii uh, consumatorilor uh, în principiul uh, liberului schimb din Europeană a fost luată în considerare și, de asemenea, că această asimetrie a fost luată în calcul. Cum spuneam, va trebui să purtăm și discuția legată de recursul colectiv, pentru că această discuție nu poate fi păstrată în afara acestui dosar sunt niște amendamente care vor consolida uh, poziția Comisiei și sunt gata să avem o discuție cu domnul Schwab. Însă uh, trebuie să construim niște poduri uh, și să sperăm că vom reuși să o facem. Nu cred însă că va fi o sarcină ușoară, ca să fiu sincer. Dar trebuie să trecem prin asta de dragul protecției consumatorilor. Vă mulțumesc. Domnul președinte. Su intervenție. Mulțumesc. Și Am să dau cuvântul acum domnului Epping pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu succint uh, astăzi. Din moment ce grupul cel mai mare prezent aici uh, este total absent din sală. Însă, oricum mă voi referi la câteva chestiuni. Grupul ECR susține în totalitate propunerea Comisiei cu privire la acțiuni pentru daune și sperăm că uh, va putea fi adoptată înainte de încheierea mandatului actual. Uh, apreciem și abordarea inclusivă a domnului raportor uh, Schwab, care nu mai este printre noi uh, acum, și aș dori să îl felicit pentru această abordare. Principalele noastre preocupări se leagă de uh, protecția documentelor uh, care vizează acțiunile în instanță. Având în vedere rolul crucial al punerii în aplicare în domeniul public a anumitor legi, uh, dorim să nu se nu, să nu existe daune aduse uh, programelor care vizează uh, înțelegerea uh, pentru anumite fapte. Um, alineatul 29 vizează chiar documentele din cadrul acestor uh, uh, programe de clemență. Până la urmă se face trimitere doar la chestiuni uh, minore uh, din raport, uh, din perspectiva noastră, și acestea se vor regăsi în amendamente pe care le voi înainta. De-abia aștept să lucrez cu raportorul și asta respectând un spirit al cooperării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Epping. Nu mai există alt coleg care dorește să intervină, așa că dacă sunteți de acord, voi da cuvântul comisiei care este prezentă astăzi aici și vreau să-i mulțumesc pentru prezența sa dacă dorește să intervină la acest dosar. Vă rog. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a repeta cuvintele uh, vicepreședintelui Almunia, care a venit în cadrul acestei comisii imediat uh, după adoptarea propunerii comisiei în iunie. Dânsul a spus că este foarte încântat de faptul că putem avea uh, acest prim dosar legislativ pe concurență în Parlament. Așadar, avem Ni s-a spus că uh, are încredere că Parlamentul își va asuma rolul de colegiuitor în legătură cu acest dosar uh, care este atât de important. Asta s-a spus atunci. Sunt foarte mulțumit să aud ce au avut de spus uh, raportorul și ceilalți eurodeputați care s-au exprimat, și anume că Parlamentul a luat în considerare uh, multele rezoluții adoptate în legătură cu acest dosar de către Parlament. Cred că Comisia a fost uh, foarte atentă în a încerca să se alinieze rezoluțiilor Parlamentului, având în minte două obiective, și anume consolidarea uh, punerii de aplicare în domeniul public și, pe lângă uh, asta, asigurarea faptului că uh, cele două mecanisme pot să funcționeze unul cu uh, celălalt, fără să se pună în pericol reciproc. Am ascultat intervențiile uh, eurodeputaților și am înțeles că împărtășesc uh, aceste două obiective, prin urmare nu pot decât să mă bucur. În rest, domnule președinte, Comisia întotdeauna a stat la dispoziția eurodeputaților pentru a uh, clarifica propunerile sale dacă acest lucru se dovedește a fi necesar și util. Dacă putem să ajutăm în proces uh, aici sau uh, mai târziu în cooperarea cu Consiliul, e clar că vom face tot posibilul pentru a ajunge la o soluție care să respecte în continuare cele două obiective pe care le-am avut inițial în minte. Vă mulțumesc! Muchas gracias, eh, señor Smith. Vă mulțumesc, domnule Schmidt, pentru contribuția dumneavoastră. Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul la punctul 8, așa că am să vă reamintesc care este calendarul de lucru. Termenul pentru prezentarea amendamentelor, așa cum spunea și domnul Schwab, este pe 5 noiembrie. Analizarea amendamentelor se va face pe 25 noiembrie și votul în comisie este prevăzut pe 5 decembrie. Deci, iată calendarul. Și avem uh, încă un punct pe ordinea de zi, punctul numărul 9. Am uh, câștigat ceva timp în uh, dezbaterile noastre E vorba de raportul anual pe anul 2012 pentru Banca Europeană de Investiții. Domnul Thais Berman este aici, raportor din partea socialiștilor și democraților. Așa că, deși uh, suntem înainte de ora prevăzută, dacă nu aveți nimic împotrivă, i-aș da cuvântul domnului Berman pentru a face această prezentare. Vă rog. Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima oară când mă ocup de acest subiect, de Banca Europeană pentru Investiții. Consider că BEI este un instrument esențial al Uniunii Europene, nu doar pentru uh, propulsarea propriei economii, ci pentru propulsarea economiilor în țările în curs de dezvoltare cu acest mandat extern. Sunt membru și la DEVE, așa că apreciez cu atât mai mult rolul acestor activități bancare în uh, regiunile în curs de dezvoltare. Cu privire la raportul anual pentru 2012, bineînțeles, salutăm uh, faptul că există BI ca instrument esențial pentru combaterea crizei uh, prin crearea de locuri de muncă, infrastructură, uh, eficiența resurselor, economia cunoașterii. Dublarea capitalului BI cu cele 10 miliarde de euro a fost un pas extraordinar de important. Dar, uh, contrar acestor pași esen esențiali, sunt în continuare dezamăgiri la nivelul proiectelor eligibile de finanțare BI. Poate că BI ar trebui să pună la dispoziție mai multe resurse proprii în, uh, în operațiunile sale, în așa fel încât să poată să-și sporească activitatea de creditare. Salut! obligațiunile uh, pe proiecte pilot. Aș vrea ca cota acestora să sporească, chit că guvernul meu nu este foarte mulțumit de acest demers. Nu râde de mine. E partidul acesta din opoziție din uh, Olanda care e reprezentat chiar în stânga mea. Aceste activități ar trebui să intre la nivelul practicilor prudențiale cu partenerii de încredere care uh, nu cad victima evaziunii fiscale, paradisurilor fiscale. Trebuie respectate normele transparente financiare. Iar acum că am ajuns la transparență, BI are un directorat de conformitate. E un forum uh, similar cu cel de la Banca Mondială, care joacă un rol foarte important în uh, verificarea respectării obligațiilor, due diligence. Deci, la BEI există acest directorat de conformitate, dar, din păcate, nu a sporit ac- transparența activităților la BEI și am vrea foarte tare să citim un raport uh, pe acest subiect. Deci, există un subraport în raportul de activitate. De asemenea, directoratul de conformitate de la BEI are un acces restricționat la toate reuniunile interne BEI. Mă șochează acest aspect, pentru că eu cred că acest directorat ar trebui să aibă un acces total, mai ales la acele reuniuni, care sunt importante pentru calitatea activităților desfășurate în general la BEI. Cer bordului BEI așadar să facă tot posibilul pentru că acest directorat de conformitate să capete acces la toate reuniunile importante, dacă se consideră necesar. IMM-urile europene și nu numai sunt esențiale pentru crearea de locuri de muncă. IMM-urile sunt practic cel mai mare angajator în plan global. Sprijinul BEI față de IMM-uri este aproape necunoscut, chiar IMM-urilor. Chiar alaltă ieri m-am întâlnit cu câțiva angajatori olandezi, cu reprezentația micilor întreprinderi, care habar nu aveau că ar putea conlucra cu BEI. E o problemă mare și tocmai de aceea în aviz cer un efort colectiv BI uh, cu bănci asociate private pentru ca aceste activități de finanțare pentru IMM-uri să fie propulsate. Să îmbunătățim așadar vizibilitatea posibilităților de finanțare uh, a IMM-urilor prin BEI. Nu se poate să continuăm tot așa. Poate că astfel vom reuși să și diminuăm uh, problema uh, acelor proiecte lipsă care să fie durabile și bune. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias. Mulțumesc și eu, domnule Thais Berman, pentru această intervenție. Domnul Epping va interveni sau nu? mi se șoptește că din partea alte doamna Gular a semnat că vrea să intervină. Are cuvântul. Mulțumesc, Antonin. Uh, îl lucrez pe domnul Schilacakis, care a dorit doar să facă un mic comentariu, de fapt două comentarii. Și voi spune asta în engleză pentru că informațiile sunt în engleză. Pot... Solicită BI să facă o raportare anuală a creditării IMM-urilor cu date agregate în ceea ce privește descărcările către IMM-uri, numărul de IMM-uri uh, vizate uh, și dimensiunea accesului. Teodoros vrea mai multe informații, așadar, pe uh, acest subiect foarte specific și da, e bine că se discută despre IMM-uri. În al doilea rând, ar vrea ca la Comisia Parlamentară să se discute despre un plan alternativ. Ce se întâmplă dacă băncile locale nu promovează proiectele din uh, lipsă de bani? Cum să rezolvăm această problemă? Domnule raportor, vreți să faceți o propunere? Intenționați să faceți o propunere? Pentru că este o problemă importantă pentru sudul Europei, ba chiar aș spune că este o problemă importantă pentru chiar toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvi! Și acum cu, dau cuvântul domnului Epping. Ne arată că este polivalent colegul nostru. Mulțumesc. manifest sprijinul față de punctele ilustrate de domnul raportor, mai ales solicitarea față de BI să ofere creditare pentru creștere și ocupare. Așa că aici creditarea IMM-urilor este foarte, foarte importantă. În ceea ce vește obligațiunile pe proiecte de la BI, această inițiativă trebuie revizuită în mod regulat pentru a vedea uh, pentru a veghea la crearea unui uh, mediu propice proiectelor de infrastructură pe energie și nu numai. Trebuie due diligence în ceea ce privește uh, frauda fiscală, evaziunea fiscală și recomand ca BEI să intre în relații de sinergie cu anumite bănci regionale pentru partajarea costurilor și a riscurilor. Nu în ultimul rând, insistăm asupra raportării exhaustive BI în fața Parlamentului European, mai ales în ceea ce privește impactul activităților sale asupra creșterii și uh, ocupării în Uniunea Europeană și în afara ei, iar în ceea ce privește uh, integrarea economică, ne interesează relația dintre UE și țările uh, în curs de aderare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Epping! Are cuvântul acum, în numele verzilor, uh, domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. Thais, îți mulțumesc, uh, de fapt, domnule Berman, vă mulțumesc, uh, spune vorbitorul, pentru acest aviz care e interesant, pentru că aveți sprijin și de la conservatori și reformiști, dar și de la verzi. Nu știu, ceva chiar nu-i bine aici, ori ați făcut un raport perfect dumneavoastră, chiar nu știu. Uh, Da, e, e un dosar important, acesta cu privire la raportul anual BI și avizul nostru este relevant, cu atât uh, mai mare păcatul că PPO-ul nu e aici ca să spună ceva. Se șoptește fără microfon din sală. Da, cam asta voiam și eu să spun. Când e vorba de disciplină, uite-i peste tot. Dacă când e vorba de investiții, ia de unde nu-i. E crucial, mai ales că discutăm despre criza uh, euro și despre rolul BI, de aceea mă bucură faptul că ați îmbrățișat rolul IMM-urilor în acest context. Totodată vreau să fac câteva adăugiri. Avem o rezoluție parlamentară care cere sporirea capitalului, un lucru extrem de benefic, vom reitera asta, iar cu privire la politicile energetice, mă încântă faptul că ați uh, menționat abolirea proiectelor uh, de obținere a energiei prin cărbune, din cărbune, și este foarte bine că planul de eliminare treptată e uh, sprijinit în așa fel încât să ne axăm mai mult pe energiile regenerabile. Vom chiar face un amendament pentru precizare. Iar în ceea ce vește adaptările la schimbările climatice, e important ca BI să ofere resurse și expertiză în acest domeniu, pentru că e un subiect care capătă importanță chiar mai ales în sudul Europei. Așa că și aici vom avea câteva adăugiri de făcut. Dar Per ansamblu, senzația mea e că acest aviz va fi unul puternic și absolut necesar. De aceea salut inițiativa ta, Thais, și aștept cu nerăbdare cooperarea noastră. Și în concluzie vreau să-ți spun că e mare păcat că eu nu pot să concurez cu tine pe lista Partidului Laborist, dar mai devreme sau mai târziu tot ne întâlnim noi pe undeva la alegeri. Mulțumim pentru această intervenție. Adevărul este că suntem uh, puțin uh, uh, înainte cu timpul. Nu știu cine să ia cuvântul acum acest subiect a fost tratat mult mai repede decât era prevăzut. Domnule Berman, însă vă dau acum cuvântul pentru câteva comentarii finale, ca reacție la spusele colegilor dumneavoastră. I, I welcome these remarks very, very much. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, se pare că atitudinea este similară față de importanța uh, BI ca instrument public de finanțare. E nevoie de eficiență în acțiunile anticiclice. Și e bine că aici la Econ suntem cu toții de acord asupra acestui aspect. Silvii, sunt uh, de acord și cu tine că avem un, nevoie de un raport să vedem care este rezultatul activităților uh, destinate IMM-urilor. Eu cer, de fapt, în uh, aviz indicatori de performanță și un studiu de uh, impact uh, al sprijinului pentru IMM-uri, să ne dăm seama ce funcționează și ce nu. Domnule Epping, și cu dumneavoastră sunt de acord, e nevoie de o evaluare constantă a um, efectului obligațiunilor pe proiecte. Nu poți pur și simplu să le uh, oferi și apoi să nu verifici ce se întâmplă cu ele. E la fel și cu respectarea tuturor obligațiilor, due diligence. E, ai menționat aici uh, obligația de a raporta în fața Parlamentului, perfect de acord. Chiar spun în textul meu, BI trebuie să vină în fața Parlamentului pentru a spune exact ce s-a realizat în ultima vreme în funcție de recomandările și cerințele Parlamentului European. Iar cu privire la ceea ce a spus Bas Icaut, Bas, îți mulțumesc pentru faptul că uh, ai spus că regreți că nu voi fi cap de listă cu tine pentru socialdemocrații uh, neerlandezi, dar haideți să, hai să nu ținem un uh, necrolog de pe acum. Salut amendamentele tale, deoarece consider că um, e import, acestea sunt importante deoarece ca raportor sunt cât constrâns ca număr de rânduri și uh, semne. E nevoie de echilibru în tranziția către o economie durabilă, economie durabilă de care suntem încă departe. Măsurile de adaptare la schimbările climatice sunt și ele importante. Sunt parte a soluției, de fapt parte a tranziției necesare către o economie durabilă și cu amendamentele tale sper că vom reuși să consolidăm această viziune pe care o avem noi față de BEI în tot acest context. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Berman, pentru intervenția dumneavoastră finală. Putem așadar să încheiem această dezbatere amintindu-vă calendarul Termenul de punere a amendamentelor 6 noiembrie, 16 noiembrie, examinarea amendamentelor pe 25 noiembrie, votul urmând a avea loc în comisia noastră pe 16 decembrie. Votul la cont în ianuarie. Vom ajunge în plenară probabil prin februarie. Cam atât din punct de vedere calendaristic. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Și iarăși, iată că stăm bine cu timpul, de fapt ne-am mișcat cam repede, dar vedem că domnul și e deja alături de noi pentru următorul subiect. Deci, dacă nu are nimeni obiecții, putem să trecem la punctul 10. Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal. Raportorul comisiei noastre este domnul Cutaș de la Socialiști și Democrați. Vă dau cuvântul. Thank you, Antolin. Mulțumesc, Antolin. Aș dori să reamintesc colegilor faptul că, în legătură cu acest dosar, Comisia Europeană propune extinderea schimbului automat de uh, informații obligatoriu către administrațiile fiscale ca parte a luptei intense și intensificate împotriva evaziunii fiscale și în conformitate cu actuala propunere, dividendele, câștigurile de capital, veniturile fiscale, toate vor fi adăugate la lista categoriilor care vor uh, face obiectul acestui schimb automat de informații în cadrul Uniunii Europene. Eu cred că astfel uh, putem să ajungem la cel mai cuprinzător sistem uh, de acest gen din lume. Mai mult decât uh, atât, uh, statele membre vor schimba foarte multe informații unele cu celelalte, așa cum și-au asumat să o facă și cu Statele Unite în conformitate cu FATCA. De aceea, direcția pe care am sugerat-o în text uh, merge în sensul protecției datelor. Datele trebuie protejate în conformitate cu um, legislația în domeniu din Uniunea Europeană. Deja am luat notă de faptul că există anumite articole 16 și 25 uh, în um, Directiva 16 pe 2001, 2011 a Uniunii Europene, uh, Uh, în legătură cu aceste chestiuni, dar având în vedere natura sensibilă a acestor subiecte, eu cred că dispozițiile trebuie consolidate. Un al doilea aspect vizează acordurile bilaterale și ar fi benefic pentru Uniunea Europeană în întregimea sa dacă Comisia ar putea negocia viitoarele acorduri cu statele terțe în legătură cu schimbul automat de informații, așa cum se întâmplă în domeniul comerțului, uh, spre sevire de curenta practică din statele membre care negociază ele însele acorduri bilaterale. Nu cred că trebuie făcute însă schimbări la acordurile deja încheiate. Aceste dispoziții vor uh, intra în vigoare uh, în momentul în care vor intra în vigoare și aceste dispoziții e importantă intrarea în vigoare pentru că uh, trebuie să ne asigurăm de eficienta implementare a directivei. Pentru asta, statele membre trebuie să folosească toate resursele tehnice, financiare și umane care sunt necesare, luând în considerare, evident, complexitatea tuturor acestor aspecte presupuse de schimbul automat de informații care va fi lansat în 2015. Un alt aspect foarte important, uh, cel al sancțiunilor. Uh, directiva vizează mai ales uh, schimbul de informații între autoritățile fiscale statelor membre, dar cred că statele membre trebuie să poată folosi sancțiuni pentru a obține informațiile necesare. Acum, în ceea ce privește amendamentele, contribuția colegilor, e bine, sunt de acord că unele dintre amendamente îmbunătățesc uh, textul. Sunt uh, mai ales de acord cu amendamentele înaintate de Ole Schmidt, uh, Monica Cleva, Nicolaus Ciunti, Rui Vares, Elena Băsescu și Cristian Carens. Nu sunt de acord însă cu anumite amendamente care elimină părți din uh, textul inițial al Comisiei care vizează respectarea drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene sau care reduc uh, numărul categoriilor uh, care vor face parte din acest schimb automat de informații. Deocamdată lucrez la elaborarea unor compromisuri la considerentul 1, 3 și 5. Voi încerca până la sfârșitul săptămânii să distribui textul acestor compromisuri. Pe de altă parte, însă, există foarte multe aliniate de sine stătătoare care introduc uh, idei uh, noi, uh, dar există o posibilitate limitată în legătură cu acestea de a elabora amendamente de compromis. De aceea nu cred că există mm, vreo nevoie de organizare a unei întâlniri cu raportorii din umbră. Însă, dacă colegii consideră că e nevoie să organizăm o astfel de întâlnire, sunt gata să o organizăm săptămâna viitoare la Strasburg. Acum sunt gata să văd ce au de spus uh, colegii care doresc să se exprime la acest subiect. Uh, și să nu uit, îți mulțumesc, uh, Marcus, pe, pentru tot ajutorul acordat pentru acest dosar. Mulțumesc! Ia continuă. Mulțumesc! Și acum domnul Litres nu este aici, dar în numele PPE-ului, doamna Ielovesca va lua cuvântul. No, no está, me dice que no, no está aquí. Nu, mi se spune că nu este prezentă, așa că am să dau cuvântul doamnei Gular, care intervine în numele grupului ALDE. Da, eu sunt o adevărată orchestră pe ziua de astăzi. Acum îl reprezint pe domnul Schmidt, care din păcate nu este prezent, dar mi-a cerut să citesc uh, comentariile sale pentru aceste amendamente. Nu este de acord cu cadrul uh, european uh, pentru regulile comune, dorește să se extindă cadrul actual pentru a ține cont de acordurile FATCA și acordul cu Statele Unite, amendamentul 15, 18 și 33, consideră și noi suntem de acord că trebuie să se respecte integritatea persoanelor individuale și asigurarea drepturilor la protecția datelor personale și la viață privată. De aceea, în numele grupului ALDE, și aceasta este informația pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră, a scris um, Autorității pentru Protecția Datelor Europene pentru a cere un aviz și pentru a evalua dacă există probleme cu protecția datelor personale și a vieții private în propunerea Comisiei. Sperăm ca răspunsul să vină rapid și domnul Schmidt rămâne la dispoziția dumneavoastră și așteptăm să cooperăm pentru a ajunge la compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc, Silvi. Nu știu dacă domnul Cutaș dorește să intervină din nou. Nu? No. Nu. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru comentarii. Știu uh, care este inițiativa domnului Schmidt de a scrie această, de a trimite această scrisoare, însă mi se pare că aceasta ar putea întârzia dosarul nostru și e important la momentul acesta să um, grăbim lucrurile. Însă, bineînțeles, uh, aștept cu curiozitate răspunsul și puteți fi convinși că toate chestiunile care au de-a face cu protecția datelor cred că sunt destul de bine acoperite și să nu uităm că am modificat doar o directivă uh, inițială care avea multe elemente de protecție a datelor, așa că nu încercăm să schimbăm ceva referitor la protecția datelor. Asta este senzația mea. Nu știu dacă comisia mai este prezentă, poate ar, s-ar putea pronunța asupra acestui aspect. Doamna Gular, asistenții domnului Schmidt mi-au trimis uh, o informație conform căreia uh, i s-a promis un răspuns săptămâna viitoare. Deci aceasta nu va întârzia uh, procedura noastră și vă înțeleg îngrijorarea, dar sper că nu vom avea probleme. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Beset din partea verzilor este prezent aici, dorește să intervină, așa că nu încheiem încă dezbaterea și doamna Ialovesca, de asemenea, tocmai intră în sală, așa că o să oferim uh, posibilitatea colegilor noștri de a lua cuvântul. Din partea verzilor întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu îl înlocuiesc pe colegul meu, domnul Tavares, care își cere scuze pentru că nu poate veni astăzi aici așa că sunt purtătorul său de cuvânt astăzi pentru a mulțumi în primul rând raportorului pentru acest proiect de raport. În numele verzilor vom face comentarii foarte rapide. Considerăm că acest raport merge pe drumul cel bun, cum se spune, și în special are următoarele puncte pozitive. Recomandarea um, extinderii domeniului de uh, impozitare dincolo de avuțiile personale și, de asemenea, faptul că negocierile cu țările terțe trebuie întărite, promovate pe cât posibil. Deci ca mandatul să fie mai clar și ambițios din acest punct de vedere. Aș face un singur comentariu, pentru că aceasta depinde practic de o condiție absolut necesară și anume ca instituția noastră și Uniunea Europeană să-și facă ordine întâi uh, în curtea proprie și ca cele două țări, Luxemburgul și Austria, uh, care uh, se apropie de secretul bancar, să accepte niște progrese pentru ca la Consiliu să se ia o decizie cu majoritate, așa cum știm cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Ialovesca. Vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam w imieniu mojego kolegi... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă pronunț în numele domnului Mitras, care nu poate veni astăzi aici. Am să vă spun care este părerea dânsului referitor la această directivă. Și bănuiesc că pot să vorbesc în numele colegului meu, nu, domnule președinte? Domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor, în primul rând, uh, vreau să-mi cer scuze pentru că nu pot participa la întâlnirea noastră de astăzi uh, din cauza angajamentelor pe care le am cu ocazia inaugurării biroului Partidului Popular European. Aș vrea totuși să vă transmit uh, comentariile referitoare la diversele amendamente prezentate. La întâlnirile anterioare am repetat de mai multe ori că propunerea Comisiei Europene reprezintă un pas important în sensul cel bun. Mai mult decât atât, face referință la noile categorii de venituri și de capitale, capital în calitate de dividende și acestea pentru a face economii, pentru administrația fiscală și de asemenea pentru contribuabili, pentru subiecții pasivi. Cerem însă să se îmbunătățească câteva dintre elementele ce apar aici și să se țină cont de amendamentele necesare pentru a îmbunătăți acest text. Aș spune că n-am fost singurul care a vorbit despre problema lipsei de precizie atunci când e vorba de definirea categoriilor juridice a veniturilor și a capitalului, care în acest caz uh, trebuie incluse în legătură cu informația din noile categorii. Și vreau să mulțumesc domnului Schmidt, pentru că o definiție care nu era precisă poate să facă ca până la urmă să nu se acopere toate categoriile necesare, în special în ceea ce privește plățile dobânzilor, așa cum se arată în noua directivă. La articolul 3a și clauzele de interpretare, acestea sunt absolut necesare pentru că dacă ele nu există, vor apărea probleme în legătură cu obligațiile determinate de noua directivă. Aș spune de asemenea că în ceea ce privește reticențele care au fost deja exprimate de anumiți colegi, e absolut esențial să se includă obligația de informare în legătură cu informația fiscală pentru diversele categorii de venituri și de capital, așa cum se arată la articolul 8.1 și să se poată determina, în special în funcție de caracteristicile juridice în cadrul procedurilor constituționale, așa cum făcea referință doamna Luling cu ocazia anterioară. În primul schimb de păreri pe care îl organizăm, vreau să spun că sunt de acord cu această propunere și mandatul de negociere pentru Comisia Europeană pentru negocierile cu statele terțe, în special pentru a avea un schimb automatic de informații. Totuși, sunt conștient de faptul că aceasta nu este o soluție care să fie acceptată de toate statele membre și de aceea consider că domnul deputat Ivo Strecek în propunerea sa, făcea referință la uh, cum am putea ajunge la mai multe propuneri de compromis pe această temă. În unele amendamente se spunea că termenul sau conceptul de aplicare, de implementare ar trebui să se schimbe se spunea că ar trebui să fie începând din anul 2014, deși nu au fost definite diferitele modalități uh, ale amendamentelor. Însă eu cred că această temă trebuie dezbătută mai pe larg la întâlnirea raportorilor din umbră, pentru că ambiția noastră pentru a avea o intrare în vigoare cât mai rapidă, să nu fie în detrimentul calității. Și mai există și alte probleme de convergență între, sau de coerență între diversele amendamente prezentate. Colegii noștri se așteaptă ca aceste amendamente să treacă mai departe și la reuniunea raportorilor din umbră vom putea dezbate cu calm acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Cutaș, vă dau cuvântul în încheiere. De... Da, mulțumesc. Doar câteva cuvinte. Pentru că dumneavoastră nu erați prezenți aici la început, spuneam că n-am considerat necesar să avem o întâlnire cu raportorii din umbră, dar așa cum spunea domnul Mitras, înțeleg acum că e bine să ne întâlnim pentru a avea o viziune foarte clară asupra tuturor amendamentelor, pentru ca toată lumea să intre în acest joc și sunt absolut de acord cu ce a spus domnul Tavares. Să vedem la ce compromisuri vom ajunge pentru ca toată lumea să fie mulțumită, dacă se poate, bineînțeles. Și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Se încheie dezbaterea noastră. Vă reamintesc că votul la comisie este prevăzut pe 4 noiembrie și încheiem aici lucrările noastre de astăzi. Da, domnul Lange. O scurtă observație pe regulamentul de procedură. Dacă lunea și joia tot avem comisii ECON, ceea ce e corect, în opinia mea, atunci trebuie să ne asigurăm de faptul că uh, reuniunile de luni seara de la Strasburg uh, devin caduce. Mi se pare lipsit de responsabilitate ca uh, lunea viitoare până la 10 jumătate seara să avem prevăzute 8 voturi și anume la două comisii și Econ și ITRE. La ITRE de la ora 9 seara. Iar aici uh, reuniunile uh, au loc în timpul, la Bruxelles au loc în timpul săptămânilor de comisii și sările sunt goale. Chiar am venit aici expre ca să văd cum uh, funcționează lucrurile. Este o lipsă de disciplină incredibilă. Nici măcar raportorii nu rămân. Deci mi se pare lipsit de răspundere și cred că uh, distribuția sarcinilor nu este corectă. Uh, nu se poate ca luni seara la Strasbourg să votăm uh, uh, dosare importante și aici avem timp cu duiumul, dar nu-i pasă nimănui. Nu mi se pare corect și tocmai de aceea rog să se concerneze asta ca o critică uh, înspre președinției. Ori ne lipsim de lunea de la Strasburg, ori ne lipsim de această reuniune, una din două. Muchas gracias por... Da, mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră, domnule Langen. Voi transmite mai departe mențiunea dumneavoastră președinției. Sunt de 19 ani membru aici la Econ, să știți bine, de 19 ani și noi am avut multe tentative de a ne consolida activitatea. Dar, până la urmă, noi avem niște dosare foarte importante pentru piața financiară și le-am lăsat pentru luni seara, spre noaptea, când foarte mulți sunt încă în drum spre Strasburg. Este o greșeală. Mulțumesc, gracias por Da, vă mulțumesc încă o dată și pentru această informație suplimentară. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce a spus în legătură cu felul în care ne organizăm lucrările și le voi transmite aceste comentarii președintei noastre. După cum spuneam, votul a fost anunțat pe 4 noiembrie pentru raportul domnului Cutaș. Vă mai spun doar, următoarea întâlnire este prevăzută pe 21 octombrie anul acesta, bineînțeles, deci lunea viitoare la Strasburg. Sper să ne întâlnim cu toții acolo și până atunci Vă doresc numai bine și pentru că e prima oară când prezidez ședința aceasta, am să folosesc ciocănelul. Thank